Prois ca membră a delegației uh, la adunarea parlamentară paritară ACP, doamna Prois îi ia locul doamnei Gebhardt. Are cineva obiecții? Atunci se aprobă. IMCO a adoptat o recomandare de a nu se